mediu. La un deceniu de la începutul său, mulți uh, cetățeni europeni au în continuare de suferit de pe urma marii crize, a marii recesiuni, inegalități salariale, excluziune socială, condiții precare la locul de muncă. O criză în care ideea Europei a fost asociată cu cea a austerității austeritate pentru cei care întotdeauna au fost uh, austeri din nevoie față de cei care nu au fost niciodată și care au fost responsabili pentru această criză financiară care a afectat întreaga societate. Care au fost consecințele? Consecințele au fost inegalitățile, în special la nivel intergenerațional inegalitățile pentru tinerii noștri și, bineînțeles, inegalitatea de gen pentru că femeile sunt cele care suferă cel mai tare, cu impactul cel mai mare aceste condiții precare în domeniul muncii. Deci, condiții precare, inegalitate și vulnerabilizarea statului bunăstare. Toate acestea au divizat societățile, dar ne-au divizat și pe noi, ca și Uniune. Au divizat țările între nord și sud, între creditori și datornici. A sosit momentul să finalizăm această etapă, etapă, să reoferim legitimitatea Europei acolo unde are cea mai mare nevoie, în rândul cetățenilor. Și pentru asta trebuie să revendicăm Europa socială, Europa drepturilor. Coeziunea socială și teritorială sunt un adevărat pilon esențial, unic în lume, aș spune eu, a societăților europene. Pentru a regăsi această legitimitate, Uniunea trebuie să promoveze un nou contract social, pentru ca globalizarea la nivel european să fie o sursă de oportunități și nu o amenințare. Este indispensabil să întărim coeziunea socială cu obiective clare, măsurabile pentru muncă, pentru justiție socială și pentru durabilitatea statului bunăstare. Trebuie să întărim această perspectivă în procedurile europene de coordonare economică și, de asemenea, la nivelul politicii de coeziune. Iată, doamnelor și domnilor, care este filozofia propunerii susținute de guvernul spaniol la nivelul Consiliului European pentru a înființa un ajutor de șomaj european, un adevărat uh, backstop uh, pentru noi, pentru a ajunge la concepte atât de importante pentru cei care cred în Uniune, cum ar fi solidaritatea și cetățenia europeană. Este o soluție pe care trebuie să o promovăm în mod activ și în paralel cu procesul de finalizare a Uniunii Economice și Monetare. În același sens, trebuie să finalizăm sarcina pe care ne-au uh, acordat-o sindicatele europene, Directiva de conciliere a vieții personale și uh, laborale, de asemenea, cea referitor la condițiile de muncă transparente și previzibile în UE și să ne asigurăm că toate persoanele, indiferent de rasă, sex sau vârstă, au acces la un loc de muncă demn pe continentul european. Uniunea trebuie să fie activă în lupta împotriva condițiilor precare de muncă. Nesiguranța la locul de muncă înseamnă nesiguranță vitală și nu ne putem permite ca tinerii europeni să aibă o soartă mai rea decât generația anterioară. Este esențial, și asta este poziția guvernului spaniol, să mizăm pe garanția pentru tineri. Doamnelor și domnilor, în urmă cu șapte luni, Spania a format guvernul cu cele mai multe femei în cadrul OCDE. Este o adevărată provocare pentru a ajunge la egalitatea reală și eficientă între bărbați și femei. Mai e mult de făcut. un camino que nunca hubiéramos podido un drum pe care nu l-am fi putut începe niciodată dacă n-am fi avut uh, stimulentul și exemplul oferit de Europa. Așa că astăzi, aici, în fața dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul femeilor, a deputaților, a întregului continent față de acest ideal care este deja în achiul european, feminismul. În această cauză a egalității de gen pot să vă spun că Spania nu va face niciun pas înapoi, ci numai înainte. Însă avem nevoie și de ajutorul Europei. De aceea vreau să vă propun astăzi adoptarea unei strategii de egalitate de gen la nivelul UE cu caracter obligatoriu. O strategie pentru a lupta împotriva inegalității de gen, pentru că există o rata șomajului foarte mare în rândul femeilor și condițiile precare de care suferă în special femeile. Vocea Europei trebuie să fie lider în această luptă pentru ca uh, secolul acesta să fie într-adevăr secolul femeilor. Trebuie să facem progrese pentru ca principiile din pilonul european al drepturilor sociale să fie obligatorii egalitate de oportunități pentru accesul pe piața muncii și condiții de muncă corecte, echitabile și, de asemenea, protecție și incluziune sociale. Tocmai de aceea reiterez sprijinul meu față de regulamentul pentru Autoritatea Europeană a Muncii pentru a garanta drepturile lucrătorilor pe piața muncii. Europa trebuie să știe să extindă această egalitate de oportunități, să garanteze accesul la toate studiile, inclusiv cele de perfecționare la nivelul culturii, a științei, a cercetării, cu toții suntem de acord că este un element esențial aici împotriva celor care doresc să distrugă visul european. Domnilor și domnilor, pentru a garanta siguranța cetățenilor, pentru a întări rolul nostru mondial ca un adevărat actor lider global, trebuie să facem progrese cu hotărâre în Europa securității și apărării. În urmă cu mai bine de un an am început cooperarea structurată permanentă. Am făcut primii pași pentru a avea capacități proprii în domeniul apărării după decenii întregi de paralizie. Și a sosit momentul să o facem cu hotărâre, să progresăm deschis pentru a avea un adevărat, o adevărată armată europeană. Doamnelor și domnilor deputați, Uniunea trebuie să arate lumii întregi că este un adevărat soft power pentru că o dorește, nu dintr-o slăbiciune, din convingere. Capacitatea de a avea forțe în comun dincolo de frontierele noastre și voința politică pentru a o face, toate acestea sunt condiții esențiale pentru a fi o adevărată putere credibilă pe scena globală. Uniunea este fără îndoială un model atractiv pentru lume, din multe puncte de vedere. Și de multe ori uităm acest lucru, dar acesta este adevărul. Tocmai Uniunea este cea care ne permite să ne dorim un rol de lider la nivel mondial. Pentru că reprezentăm posibilitățile unui ordin multilateral care se bazează pe drept și pe reguli care sunt acceptate în mod comun. Pot să vă spun că Spania este hotărâtă pentru a-și aduce contribuția în acest leadership, aducând ceea ce poate prin relația noastră privilegiată cu America Latină, cu Nordul Africii și cu Orientul Mijlociu. Însă, în fața acestor mari provocări globale, Europa este reprezentată la un nivel inferior față de cel pe care îl avem în alte domenii atunci când Europa are competențe exclusive. Trebuie să reușim să ajungem să fim un adevărat actor global și pentru asta trebuie eliminată regula unanimității și nu doar în ceea ce privește politica externă, ci și în alte domenii foarte importante cum ar fi fiscalitatea, CFM-ul, mecanismul de uh, verificare a respectării statului de drept și drepturilor omului. Să protejezi Europa în ziua de astăzi înseamnă să-i oferi uh, instrumente care să fie uh, ușor de folosit pentru a lua decizii. Trebuie să mizăm pe o nouă suveranitate, suveranitatea europeană cea mai importantă suveranitate în ziua de astăzi. În al treilea rând, doamnelor și domnilor deputați, trebuie să încheiem structura monedei unice și să progresăm în ceea ce privește CFM-ul. În urmă cu 50 de ani, la Haga, șefii de stat și de guvern din Comunitatea Economică Europeană au deschis atunci calea către Uniunea Economică și Monetară. Însă, în mod paradoxal, uh, la fiecare sfârșit de deceniu s-a făcut câte un progres uh, esențial în 1999, summitul de la Haga, despre care vorbeam, în 79 adoptarea sistemului monetar european, în 1989 planul de lor pentru a obține Uniunea Economică și Monetară și în 1999 adoptarea oficială a monedei euro. Din 1999 și până acum, 2019, avem practic un vid care e semnificativ în această secvență aproape perfectă. În 2009 a izbucnit criza financiară care a adus la lumină carențele, neajunsurile din structura monedei euro. Criza, practic, uh, a impactat lucrurile și a dus, practic, la întreruperea acestei cadențe. Însă anul 2019 trebuie să fie un an ca să avansăm. Euro, moneda euro este o poveste de reușită care aduce beneficii economice și politice pentru proiectul european. Însă, fără reformele necesare pentru a consolida moneda unică, Uniunea Economică va fi în continuare incompletă și va fi expusă uh, instabilității. Nu e vorba doar de consolidarea sistemului financiar printr-o uniune bancară cu trei piloni uh, mutualizați. Știți, dumneavoastră ați apărat astea. E de asemenea uh, vorba despre o integrare fiscală mai strânsă pe care trebuie să o facem pe termen mediu, să avem instrumente de stabilizare pentru a reduce efectele adverse asupra activității economice și ocupării. Trebuie să-i uh, redăm legitimitatea Europei în acest domeniu. Asta e esențial, însă pentru asta cetățenii trebuie să fie protagoniști aceste reforme, să se simtă în centrul reformei, trebuie să le protejăm economiile, să-i protejăm de inflație și să-i protejăm când există șomaj sau crize economice. Uh, o monedă comună e un pilon cheie într-un, polit, într-un proiect politic comun. Reforma Uniunii Economice și Monetare trebuie să asigure o protecție socială și o incluzie socială din momentul conceperii acestor politici economice comune. Acum e momentul să facem asta, când condițiile economice sunt prielnice măcar de data asta politica să o ia înaintea evenimentelor, să nu ne mai lăsăm surprinși de evenimente și să reacționăm doar la ele. Trebuie să completăm structura monedei euro înainte ca următoarea criză să slăbească moneda noastră și Uniunea noastră, să învățăm din experiențele recente și să înaintăm cu hotărâre. Nu ne putem permite să mai plătim prețul lipsei de acțiune. E un preț pentru instituții, însă e mai ales un preț pe care îl plătesc cei pe care îi reprezentăm noi aici în alte instituții, la nivel național, cetățenii. Și în ceea ce privește noul cadru financiar multianual, aici avem într-adevăr niște sfidări, însă în același timp trebuie să consolidăm inițiative strategice, cum ar fi PAC sau politicile de coeziune, care sunt atât de importante pentru țări precum Spania. Europa urbană nu trebuie să lase uitării uh, Europa rurală. În sinteză despre asta e vorba. Să reduci bugetul înseamnă să accepti ideea că Europa e în retragere. Și gândiți-vă de asemenea cine are de câștigat de pe urma unui astfel de mesaj. Guvernul spaniol consideră că propunerea comisiei conține multe elemente pozitive, nivelul de cheltuieli, uh, de asemenea și uh, la politica migratorie despre care vă vorbi sau programe de cercetare tehnologică și dezvoltare tehnologică. Europa trebuie să fie suverană în ceea ce privește uh, informatica, cibersecuritatea, automatizarea și doar dacă le punem la oaltă capacitățile și resursele putem să facem față concurenței. De aceea fondurile Erasmus trebuie dublate, așa cum propune Comisia. Spania e de acord cu această propunere, să trebuie avansat și în alte direcții. Trebuie să avem o reacție europeană, o soluție europeană la fenomene pe care le credeam uh, uitate în societatea europeană, fenomene care cresc. Mă gândesc aici, de exemplu, la sărăcia în jurul copiilor. Din fragedă fruncie trebuie combătută sărăcia și de aceea guvernul Spaniei crede că trebuie să avem o garanție pentru copii pentru a combate sărăcia Uh, în rândul copiilor de la bun început din frage de pruncie. Doamnelor și domnilor deputați, propunerea pe care o avem, deși are anumite lacune, e un bun punct de plecare. Însă e momentul să facem un pas înainte. Uniunea noastră e mult mai importantă decât 1% din PIB-ul european. Deci da, suntem prudenți în ceea ce privește cheltuielile, suntem raționali, uh, Trebuie să fim însă capabili să facem față priorităților pe care le avem la nivel național. Cu toții avem de câștigat dacă bugetul e previzibil, creează sinergii și economii de scală. Să protejezi Europa înseamnă să faci progrese în ceea ce privește Europa apărării, Europa socială și Uniunea economică și monetară. Europa federală care uh, recapătă legitimitate în ochii cetățenilor. Uh, deci, ca să-i apropiem pe cetățeni, trebuie să facem din Uniune o realitate mai apropiată, care să fie călăuzită de valorile sale. Doamnelor și domnilor deputați, aș vrea să reiau această idee acum când mă voi referi la ultima parte din uh, intervenția mea, schimbarea climatică și migrația. Vreau să fac apel la niște valori clar europene și o fac cu voința sinceră de a ajunge la un consens dincolo de frontierele ideologice. Avem nevoie de un consens care să unească să ne unească în detrimentul celor care vor să ne dezbine. Să nu uităm că aici e o adevărată uh, bătălie uh, între cei care uh, cred și cei care n-au crezut și nu vor crede niciodată în Europa. Deci unii încearcă să submineze bazele democrației liberale. Deci trebuie să protejăm Europa, să apărăm modelul nostru european, dar și valorile europene. Și în ceea ce vrește ca schimbarea climatică, în foruri internaționale s-a vede că avansează scepticismul, resemnarea sau chiar o atitudine beligerantă. În acest domeniu, noi trebuie să punem la oaltă un angajament global și șansele pentru viitor. Tranziția energetică poate fi un vector de modernizare în țările noastre, însă poate fi și un vector de coeziune, să încurajăm interconectările energetice pentru a ne îmbunătăți eficiența și pentru a ne reduce emisiile. Urmările acestor provocări sunt devastatoare. Cu siguranță că dumneavoastră în Parlamentul European ați avut ocazia să discutați despre asta de foarte multe ori și natura acestei provocări uh, ne spune cât de important e să avem această uniune politică. Nici autoritarismul, nici naționalismul care îi exclude pe ceilalți nu pot nega uh, dovezile că avem schimbare climatică care nu se oprește la graniță. Deci de aceea trebuie să combatem acest negaționism lipsit de raționalitate. Schimbarea climatică se combate prin rațiune și științe știință și ambele sunt de partea noastră, sunt de partea unei Europe care trebuie să se facă auzită pe scena internațională, văzând care e atitudinea altor actori. Și acum aș vrea să mă refer la chestiunea migrației. E vorba, doamnelor și domnilor deputați, despre un subiect în care acțiunile comune, coordonare, în colaborare cu țările de origine, tranzit și Uh, destinație e fundamentală. Spania, pentru Spania această perspectivă e crucială. Noi avem o graniță externă a Uniunii Europene. Și din acest punct de vedere, noi știm foarte clar ce rol joacă o țară foarte importantă pentru întreg continentul european, dar și pentru Spania, cum ar fi regatul Marocului. Deci e important să colaborăm cu Marocul pentru control, și e un rol important pe care îl Maroc și țin să subliniez asta azi aici. Avem nevoie de o abordare globală, paralelă. Conferința de la Marrakesh astfel este un prim pas pentru a avea o gestiune multilaterală a migrației, iar din păcate Spania este printre puținele țări europene semnatare a acestui pact. Știm cu toții câtă dezbinare poate crea această dezbatere în societățile noastre. Însă nu putem porni de la o atitudine negativă, nu ne putem concentra doar pe migrația uh, ilegală. Migrația legală are efecte pozitive asupra dezvoltării economice, joacă un rol esențial în sectoare unde nu este suficientă mână de lucru, deci ne ajută să facem față neajunsurilor pe care le avem, ne, ajuns, ne ajută să facem față uh, îmbătrânirii populației. Uh, Însă nu putem să facem față acestei provocări față un angajament față de Africa, care trebuie să se transforme din profuzime din punct de vedere socioeconomic. E o cale politică pe care trebuie să o explorăm pe termen mediu și lung, în paralel cu controlul frontierelor. E o obligație statelor. Un spațiu unic, fără granițe exterioare, necesită o politică a migrației comună și Aici, reformarea sistemului comun de azil joacă un rol central. Avem nevoie de reguli adaptate la realitatea actuală. Sunt două principii care trebuie să ne căuzească în această reformă, responsabilitatea și solidaritatea. Da, e clar că negocierile sunt complexe, însă să nu pierdem din vedere uh, care a fost uh, rolul principal și obiectivul uh, acestei reforme, să ne respectăm îndatoririle și uh, obligațiile în conformitate cu convențiile internaționale, să-i protejăm pe cei care fug de persecuții, războaie și conflicte. Doamnelor și domnilor, de fiecare dată când apar atitudini neomenoase, prestigiul Europei are de suferit să fim solidari, dacă suntem solidari și avem empatie față de ceilalți, vom avea solidaritate și față de noi înșine. Europa nu urmează moda altora. Europa, cu achiul său democratic, e cea care creează tendințe. Din asta vine puterea noastră. Doamnelor și domnilor deputați, dezbinarea noastră aici în, în interiorul Uniunii e principala noastră slăbiciune. Și au de câștigat cei care vor ca Uniunea Europeană, modelul nostru, uh, să dea greș. E un model care, din punctul meu de vedere, cristalizează un triunghi virtuos, democrație, progres economic și stat de bunăstare. Trebuie să depășim aceste diviziuni, însă pentru asta trebuie să ne înțelegem reciproc și să combatem stereotipurile. Și în mai vom fi puși la probă, vom avea de uh, trecut un test principal. Cei care se, ni se opun uh, transmit un mesaj cunoscut, un mesaj care a adus moarte pe continentul nostru. Și atunci mulți credeau că mesajul era inofensiv. Însă noi trebuie să spunem că pacea, democrația și libertatea niciodată nu pot fi considerate ca fiind de la sine înțelese. Am văzut cu proprii mei ochi ce se întâmpla în anii 90 în Bosnia, când am lucrat cu ONU într-un oraș devastat de războiul civil de Sarajevo. Barbaria despre care credeam că dispăruse de pe continentul nostru a apărut când nimeni nu se mai aștepta și a fost alimentată de niște forțe care întotdeauna pun ura în fața rațiunii și aceste forțe uh, nu amenință doar proiectul de integrare. Aceste forțe uh, influențează în mod subtil și agenda unor actori care în principiu se opun acestor forțe. Deci astăzi cer în acest uh, for ca niciun europe, pro-european să se lase influențat de aceste forțe. Trebuie să fiți fermi în apărarea valorilor europene, trebuie să fiți puternici și să nu vă lăsați uh, influențați de uh, autoritarism, deoarece aceste forțe au un singur obiectiv, să distrugă Europa. Trebuie protejată Europa pentru ca Europa să-i poată proteja pe cetățeni și în următorii ani sunt convins că proiectul nostru comun, în ciuda greutăților, va progresa, va înainta. Vom avea divergențe, e clar, vom da poate înapoi, însă eu cred că până la urmă vom progresa mai mult decât vom da înapoi. E un preț pe care trebuie să-l plătim, da, trebuie să ajungem la, la consens, la un consens. Uniunea este o sinteză a unor idei diferite, unor opuse, idei care trebuie confruntate în mod pașnic pentru a progresa, pentru uh, propășire. Și trebuie să păstrăm stabilitatea într-o lume în schimbare. Însă avem totuși o bază solidă, avem atitudini de solidaritate care s-au văzut în ultimii ani. O vedem de fiecare dată când suntem loviți amarnic de, so- de terorism. Aceștia sunt germenii unei adevărate cetățenii europene. Când un cetățean spaniol își pune steagul Franței pe rețelele sociale ca semn de solidaritate după un atac de la Paris, nu face decât să îmbrățișeze steagul Europei. Când un german se simte uh, Uh, solidar față de ce s-a întâmplat pe Las Ramblas, atunci de asemenea îmbrățișează drapelul european, așa cum se întâmplă și acum față de victimele acestui oraș Strasburg care a fost lovit de un atentat îngrozitor în urmă cu doar o lună. Dușmanii Europei nu pot să înăbușească acest sentiment crescând de solidaritate invizibilă, dar reală, care prinde rădăcini, mai ales în, în rândul tinerilor. Ei prezintă steagul european ca simbol împotriva nedreptății, împotriva derivelor autoritare, împotriva macismului sau rasismului, sau o fac doar pentru a-și exprima uh, faptul de pentru a-și exprima um, dezacordul față de niște decizii. Uh, nu ne putem permite luxul să uităm ce s-a întâmplat în trecut. Trebuie să fim hotărâți, convinși de ideile noastre pentru a putea uh, recăpăta imboldul pierdut. Ne confruntăm cu un autorism care trăiește dintr-o nostalgie inventată, însă nu există o nostalgie mai rea decât să-ți fie dor de ce nu s-a întâmplat niciodată, cum spune un mare cantautor spaniol și cei care trăiesc de pe urma acestor nostalgii inventate, aș vrea să întreb următorul lucru. Era pacea sigură când uh, eram separați de granițe? Exista progres economic când uh, vămile limitau schimburile dintre noi? Drepturile sociale și cetățenești din statele membre au progresat mai mult decât uh, au progresat în ultimii ani în UE? Nu departe de aici pe câmpurile de bătălie din primul război mondial uh, avem răspunsul la aceste întrebări. De aia vă spun astăzi, în loc să dăm înapoi, trebuie să progresăm în loc să avem o retorică a unor entități care exclud pe ceilalți, trebuie să avem identități care se pun la oaltă, care nu se anulează între ele. Un bun coleg din Partidul Socialist European, un vice extraordinar uh, precedinte, vicepreședinte european, domnul Timmermans, îmi spunea că, locul, uh, că trecutul e locul de unde trebuie să învățăm, din ce am făcut bine și din ce am făcut rău. E momentul să apărăm Europa, să protejăm Europa, să vărăm valorile care fac acest proiect să fie unic în lume, invidiat de ceilalți. Doar așa putem să înfrângem pe cei care din afară și dinăuntru vor să ne distrugă idealurile. Și vor să o facă, și țin să subliniez și să reamintesc acest lucru, vor să o facă dintr-un singur motiv. Din cauza valorilor pe care le apără Uniunea Europeană. Și apărarea acestor valori trebuie să fie soluția noastră. Doamnelor și domnilor deputați, avem nevoie de convingere și hotărâre. Trebuie să punem la artă idealuri, să căutăm pragmatism, așa cum am făcut-o în ultimii 60 de ani. Sarcina noastră ca moștenitori ai acestei mai moșteniri e să păstrăm ce am primit pentru a le transmite această moștenire și următoarelor generații. Am învățat un lucru și anume că în anumite momente din istorie să reziști înseamnă să mergi înainte astăzi generațiilor pe care dumneavoastră reprezentați aici în Parlamentul, noi, generațiile care sunt reprezentante în Parlament, avem o sarcină transcendentală. Să protejăm Europa pentru ca Europa la rândul ei să protejeze pe cetățeni. Mulțumesc! sto per chiudere il sistema. Tocmai se încheie uh, lista pentru Catch the Eye. Toți deputații interesați să participe la această parte a dezbatere au fost scriși pe listă. Lista a fost închisă acum. Cer reprezentanților grupurilor politice să respecte timpul care le-a fost acordat în engleză. Vă rog să respectați uh, timpul ca să avem cât mai mulți participanți la dezbatere. În italiană. Acum are cuvântul domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, Franz Timmermans. Mr. President, I want to start Domnule președinte, doresc să încep prin a-i mulțumi președintelui Guvernului Sanchez pentru discursul său și pentru conceptul pe care a încercat să ni-l transmită. Anume, dacă Europa dorește să-și apere cetățenii, noi, politicienii, avem o responsabilitate colectivă să protejăm Europa. Doar o Europa unită și puternică poate realmente să-și protejeze cetățenii, iar cei care vând iluzii iluzia că îți poți apăra cetățenii izolându-i pe cei care sunt altfel, construind ziduri, garduri, vinzând iluzia naționalismului, e bine, toate acestea vor duce doar la dezamăgire. Pentru că nu există protecție în protecționism, dar există izolare în izolaționism. Iar națiunile lăsate de pe seama lor în Europa nu vor fi în măsură să răspundă tuturor provocărilor pe care lumea ni le pune în față astăzi. Doar o Europa unită, doar o Europa unită poate face ceea ce cetățenii își doresc, adică să capete protecție și să le creioneze un viitor demn. Știu că Europa curge în sângele lui Pedro Sanchez pentru că încă s-a născut sub dictatură, dar a fost generația, din generația care a crescut cu speranța democrației și a văzut în ce fel Spania și-a găsit locul just în familia europeană democrată. Privind la rândul meu în urmă, la ultimii 40 de ani, cred că e just să spunem că Europa a configurat Spania așa cum este ea astăzi, pentru că a fost dorința poporului spaniol. Dar mai este just să spunem că Spania astăzi trebuie să accelereze și să configureze la rândul ei Europa, arătându-și leadership-ul pentru a creiona viitorul nostru comun, pentru că sunteți un popor puternic, rezilient, ați demonstrat în criza teribilă prin care a trecut poporul spaniol, în ce fel ați putut ieși mai puternici. Da, e adevărat, șomajul încă e la 13%, dar ați făcut progrese colosale în ultimii câțiva ani pentru a trece peste acest, peste acest impas. Determinarea poporului spaniol e una care ne inspiră pe toți. În plus, Poporul spaniol știe că Europa e despre democrație, libertate, prosperitate și că toate acestea sunt prețioase și că nu pot fi uh, luate ca de la sine înțelese. Spania are un loc unic și important în Uniune, iar povestea ei europeană uh, e mult mai veche decât 1985. Europa datorează multe ideilor și determinării unor personalități precum Salvador de Madariaga, care după al cel al doilea război mondial au construit Europa. De exemplu, Madariaga nu a încetat nicio clipă să creadă în uh, viitorul uh, Europei. El a văzut destinele noastre europene împletite cu destinul Spaniei. Iar Azi probabil ar fi mândru să vadă Spania democrată, celebrând 40 de ani de la noua Constituție și aflat acum în mijlocul unei uniuni puternice. Ar fi mândru de progresul social și economic realizat din 1985, creșterea e de 2%, șomajul încă destul de mare, 13%, dar încă, iată, uh, mai sunt multe de făcut. Pe de altă parte, există foarte multe semnale pozitive în economie, o economie, iată, relansată și îndrăznesc să spun că e din cauza determinării și solidarității poporului spaniol. O solidaritate la nivel european, o solidaritate europeană, dar și una spaniolă către Europa. Mă gândesc la criza financiară Zi de zi, spaniolii dau dovadă de solidaritate față de Europa dacă mă uit la tematica migrației. Spania a ajutat Malta atunci când a fost vorba de a salva vieți omenești. Spania e un lider în multe privințe, iar tu, Pedro, ai fost un lider atunci când ai hotărât să preiei naufragiații de pe Aquarius. te admir pentru felul în care ai spus în numele poporului spaniol, eu nu voi lăsa acești oameni să se înnece în Mediterană. Nu ai ales calea ușoară de a întoarce privirea ori de a da vina pe refugiați, ci asumând o responsabilitate pentru destinele acestor oameni și te felicit pentru asta. Diviziunile uh, cauzate printre noi a arătat că e nevoie ca Europa să treacă peste diferende și să găsim o soluție care să funcționeze pentru toți. Iar acum a venit timpul să facem reforma necesară pentru sistemul de azil european. Doar prin aceste reforme vom putea ajunge la o situație stabilă și durabilă Protecția frontierelor nu e de ajuns, nu ne va duce unde vrem. Avem nevoie de un sistem de azil bazat pe solidaritate și pe valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Vreau să mai subliniez, Pedro, ce spuneai despre Africa. Dacă există un continent definitoriu pentru viitorul Europei, ei bine, e tocmai continentul african. Nimeni altcineva în lume nu poate să-și asume această responsabilitate sau vrea să-și asume această responsabilitate. Nimeni altcineva decât Europa. Africa e continentul nostru frate. Dacă nu lucrăm în spiritul unei responsabilități colective pentru ambele continente, problemele din Africa nu vor mai putea fi Eh, ținute departe de Europa, indiferent de cât de înalte vor fi zidurile pe care unii vrea să le construiască. Doar stabilitatea, prosperitatea, optimismul și un viitor african în care oamenii să poată crede vor aduce stabilitate și în Europa. Stabilitate, libertate și prosperitate. Și încă o dată fac apel la tine. Condu Europa să înțeleagă că această relație cu Africa nu poate fi doar o problemă a statelor membre din Mediterana, ci pentru toate statele membre ale UE, indiferent de poziția sa geografică. Bugetul nostru va spori pentru uh, combaterea migrației. Vorbim de 33 de miliarde, e un lucru important pentru Spania, nu, de, nu doar pentru că a dat deja dovadă de solidaritate și responsabilitate față de migranți, ci pentru că uh, Știți, cunoașteți, din păcate, oroarea uh, atentatelor teroriste. Programul Noua Europa Digitală mm, va cunoaște un buget sporit de asemenea și toate acestea vor oferi oportunități pentru stimularea economiei spaniole. Planul Juncker, care deja a adus peste 46 de miliarde de euro investiții în economie, susținând peste 150 de, de IMM-uri, face deja o diferență pe teren. Bună oară, autobuze mai uh, verzi în Palma de Mallorca, uh, creând în comunitățile locale numeroase locuri de muncă în economia circulară. Știu, domnule prim-ministru, că Uh, susțineți obiectivele de dezvoltare durabilă și uh, la fel ca Europa și Spania trebuie să meargă pe această direcție cu transformările. Dar aș vrea să folosesc această șansă de a salta și pe colegul meu care șede alături de mine, un lider la nivel global care încearcă să se asigure că Europa poate să atingă obiectivele stabilite la COP Paris. Merită el însuși toată recunoașterea noastră. Noul program InvestEU are potențial de a merge mult mai departe, aducând încă 650 de miliarde investiții în perioada 2021-2027. Uh, Manuel Marin a fost cel care a stabilit programul Erasmus și mergând mm, pe aceeași cale, dublăm bugetul pentru Erasmus dacă e să citez o personalitate explozivă, el ar fi acela. Această uh, creștere bugetară va oferi șansa tinerilor spanioli să capete experiență. Cunoaștem toți, cel puțin, un tânăr spaniol care a venit să lucreze sau să studieze în țara noastră și totdeauna am fost impresionați de deschiderea lor, de determinarea lor Astfel de investiții vor face o diferență reală pe teren, în Spania ca și în Europa. Iată de ce e important să cădem cu toții de acord cât se poate de rapid asupra bugetului nostru și îl susțin pe Pedro și pe colegii din uh, Parlamentul European pentru ca acest lucru să devină realitate. Vreau să mai subliniez și importanța uh, agendei pe care ne propune guvernul spaniol. De ce nu avem un plan mai bun pentru a uh, scăpa de diferența salarială între femei și bărbați în Europa. De ce nu cădem cu toții de acord să punem capăt diferenței dintre pensii uneori și de 40%? De ce avem încă acel plafon de sticlă care nu permite suficientor femei să devină lideri? De ce lăsăm totdeauna pe locul doi resursa umană? E ceva inacceptabil. Uh, și mă bazez pe leadershipul guvernului lui Pedro ca să stimuleze aceste lucruri, să accelereze aceste lucruri. De ce nu punem capăt violenței împotriva femeilor? De ce? E datoria noastră. Și de ce nu arătăm cu degetul pe cei care, sub pretextul dreptului familiei și a valorilor familiei, împiedică femeile să se bucure de toate drepturile lor. Acestea nu sunt valori familiale dacă le folosești pentru a justifica violența într-un mariaj, bună oară. Niciodată asta nu poate fi o justificare. Stimați eurodeputați, domnule prim-ministru, din punctul meu de vedere, Spania și povestea ei europeană e un exemplu pentru viitorul nostru. Arată că valorile despre care vorbim chiar există și arată cât se poate realiza atunci când lucrăm împreună, când ne asumăm responsabilitatea și când Solidaritatea europeană nu mai e o vorbă goală. Europa ne protejează, dar și noi trebuie să protejăm Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Vice President. Thank you. The first speech. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. În numele grupurilor politice are cuvântul liderul uh, PP-ului, domnul Manfred Weber. Domnule președinte, domnule prim-ministru, bine ați venit. Prezența dumneavoastră Uh, lansează extraordinar uh, anul 2019, pe de-o parte pentru că dumneavoastră personal ca lider sunteți un politician angajat în țara dumneavoastră, sunteți pre-european și este minunat să fiți alături de noi. Europa a însemnat pentru Spania pace, prosperitate și stabilitate de mai mult de 40 de ani și Spania a întărit, a consolidat în același timp Europa cu idei proaspete și cu leadership. Este foarte bine că sunteți aici, pentru că în anul 2019 celebrăm democrația în Uniunea Europeană. Este anul în care vor avea loc alegerile europene și aș dori să vă mulțumesc și pentru că sunteți de acord cu procesul uh, electoral șpiță în candidaten, cu candidații de vârf. Este un indiciu clar că sunteți convins de ideea democratică, de viitorul democratic al uh, Europei și este o, o idee pe care nu trebuie să o uităm. Discutând despre viitorul Europei, nu putem ignora extremismul și naționalismul. Este evident, mai ales în urma votului de ieri. Mulți dintre părinții fondatori ai visului european au fost uh, creștini democrați, liberali, colegi din partidul dumneavoastră, social-democrați și Sunt de cu toții în aceeași uh, barcă. Tocmai de aceea uh, suntem atacați de eurosceptici, pentru că noi reprezentăm tocmai aceste idealuri. Extrema dreaptă este un pericol, însă pentru mine extremismul nu are o culoare politică. Dumneavoastră sunteți uh, pro-europeni, însă guvernul dumneavoastră nu ar uh, putea uh, funcționa fără cei de extrema stângă, ceea ce ne îngrijorează. Cred că trebuie să răspundem populiștilor, în primul rând, prin stabilitate, să ne facem treaba bine în calitate de politicieni. Franz Timmermans a avut uh, cuvinte de laudă vis-a-vis -vis de evoluțiile pozitive ale economiei din Spania din ultimii ani după criza financiară și v-aș aduce aminte de eforturile guvernului lui Marian, uh, Mariano Rajoy, eforturi care au pus bazele acestui succes economic înregistrat acum de Spania. Și acum uh, vă gândiți la posibilitatea anulării unora din reformele introduse de Mariano Rajoy pentru a crea un adevărat uh, viitor economic, este nevoie de uh, reforme. Doar așa vom reuși să sporim veniturile oamenilor și vă juga să nu dați curs dorințelor populiștilor și să păstrați aceste reforme. Al doilea aspect uh, asupra căruia m-aș dori să insist este următorul. Avem tot respectul pentru guvernul nostru, chiar dacă nu împărtășim aceleași idei și idealuri uh, politice, însă ne preocupă instabilitatea politică. În acest moment uh, nu ați putut garanta o majoritate parlamentară pentru adoptarea bugetului pe anul 2019. Sunteți una din cele mai importante economii ale Europei, ale zonei euro și o asemenea economie fără un buget stabil nu face decât să contribuie la instabilitate. Tocmai uh, de aceea ne preocupă acest grad suplimentar de instabilitate în Europa. Ați menționat și migrația. Grupul nostru politic, uh, PP-ul, și-a stabilit foarte clar prioritățile. Un plan Marshall pentru Africa, care să ne permită să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru, însă în același timp, migrația ilegală trebuie să fie oprită. Trebuie să punem capăt modelului de afacere a celor care introduc în mod ilegal uh, oameni în Europa. Și din, din acest punct de vedere, Spania are o responsabilitate specială în traversările uh, ilegale uh, în Spania s-au dublat în al doilea an consecutiv, ajungând la 57.000 de asemenea cazuri. Deseori se amintește argumentul dificultății um, protejării frontierelor. Um, anul trecut am vizitat cealaltă extremă a Europei, în, uh, în Bulgaria, unde s-a construit uh, pe, mai, pe o distanță de mai mult de 100 de kilometri un gard înalt de 5 metri, care ne demonstrează că acest lucru um, funcționează și în uh, Ceuta și în Meilia există asemenea garduri uh, care protejează uh, frontiera, deci ele sunt utile din acest punct de vedere și ne așteptăm din partea Spaniei să ne să apere frontierele europene împotriva migrației ilegale. O formă extremă a extremismului este naționalismul și în, în Spania există un nume concret pentru acest extremism problema din Catalonia. PP-ul susține integritatea teritorială a Spaniei și uh, suntem alături de guvern pentru a proteja uh, această integritate teritorială. Europa și Spania a fost construită respe- prin respectarea uh, statului de drept. Uh, am a uh, fost alături de uh, guvernul Rahoi și vom fi și alături de dumneavoastră dacă va fi cazul în acest punct de vedere. Grupul meu, de exemplu, a votat pentru un vicepreședinte comunist și am refuzat să alegem un vicepreședinte din extrema dreaptă pentru că ne dorim ca naționaliștii să nu, și extremiștii să nu aibă un cuvânt important de spus când vine vorba de viitorul Europei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Avem multe de făcut și uh, grupul meu politic și eu personal vă mulțumim pentru determinarea Uh, dovedită pentru viitorul Spaniei. Să sperăm că um, vom lucra împreună pentru viitorul comun al Europei și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră în acest sens. Cora Urulati în aulă. Um, am uh, auzit uh, zgomote de dezaprobare în hemiciclu. Um, are cuvântul domnul Udo Bulman din partea uh, Partidului Socialist Democrat. Udo al Parlament. Dragă domnule președinte uh, al guvernului, dragă Pedro, bine ai venit la Parlamentul European. Dear Pedro, I, I cannot help. I cannot help. Dragă Pedro, nu am ce să fac, trebuie să te citesc din nou. Dacă Europa trebuie să fie protejată, dacă Europa trebuie să ne protejeze pe noi și noi trebuie să protejăm Europa. Ce mult mi-aș dori ca acesta să fie motoul tuturor guvernelor europene. Mi-aș dori ca acesta să fie sloganul tuturor liderilor europeni. Acesta să fie noul reper, noul jalon pentru toți cei care au răspundere politică în Europa să fie standardul la care să trebuiască să ne ridicăm cu toții. Din păcate, suntem foarte departe de acest lucru. Tocmai de aceea așteptăm cu nerăbdare să vă avem aici, să vă ascultăm, să-ți ascultăm uh, discursul ambițios care a vorbit cu pasiune despre justiție și progres în uh, casa noastră, Europa. Din păcate, situația nu este atât de simplă, stimate domnule coleg Weber, așa cum ne-ați prezentat-o dumneavoastră. Suntem cu toții într-o barcă, Însă, dacă dorim să lucrăm împotriva naționalismului, dacă dorim să evităm situația în care Europa să devină o victimă a extremului de dreaptă, Europa trebuie să se afle în mișcare, trebuie să respecte o anumită dinamică, trebuie să depășim um, blocajul din ultimele decenii, situația în care oamenii așteaptă din partea uh, noastră să le îmbunătățim situația uh, la locul de muncă, pensiile și așa mai departe, pentru că aceasta este, de fapt, problema um, adevărată. Toată lumea spune că suntem cu toții în, în aceeași barcă, însă nimeni nu lucrează la dinamica de care avem nevoie pentru a putea depăși provocările lumii contemporane. Știm și nu știu ce mai așteptăm, pentru că știm uh, că există pe această lume mm, actori politici ca Putin sau ca Trump care uh, nu înțeleg, uh, nu doresc să organizeze un model social precum uh, cel din Europa și nu știu de ce, ce anume mai așteptăm, de ce nu demarăm această dinamică de care are nevoie societatea europeană. Și trebuie să spun, trebuie să recunosc că mi-a plăcut foarte mult prezentarea lui Pedro Sanchez pentru că este un program menit să creeze o coeziune în uh, Uniunea Europeană, tocmai în contextul temerilor, fricilor pe care le au europenii în acest moment. Și trebuie să reînvățăm să oferim, să furnizăm rezultate concrete. Cred că Pedro Sanchez a dovedit, ne-a arătat uh, de ce avem nevoie în uh, viitorul mandat legislativ și uh, mi-a plăcut de, de asemenea uh, faptul că această prezentare a fost ținută de șeful de guvern al Spaniei. O țară, și aș dori să subliniez ceva menționat de Franz Timmermans, o țară foarte uh, importantă pentru destinul european, o țară cu o moștenire culturală uh, importantă o țară care a reușit să depășească regimul lui Franco, să treacă de acest regim uh, fascist autoritar care a regăsit forțele demo, uh, democratice pentru a uh, răspunde celor care doreau să o țină într-o perioadă întunecată, fără democrație, o perioadă de oprimare. Sunt motive um, să avem încredere în uh, Spania și știm că Spania este guvernată acum uh, de oameni bine pregătiți. Programul uh, pe care l-am auzit astăzi este un eco de fapt, al programului uh, despre care vorbim noi, uh, social-democrații. Uh, Economia este importantă, însă nu putem să discutăm aspecte economice fără să recunoaștem că avem nevoie de o transformare care să salveze în același timp și planeta. Această transformare nu va fi posibilă dacă nu o îi vom convinge și pe oameni de necesitatea sa. Uitați-vă ce se întâmplă în Franța și experiențele prin care a trebuit să, tre- să treacă domnul Macron. Tocmai de aceea trebuie să convingem oameni și din, uh, din această perspectivă uh, justeția și justiția socială sunt foarte importante. Și, în fine, este foarte important de asemenea și cum guvernăm. Și elementele noi care au apărut în politica din uh, Spania sunt foarte interesante. Pedro Sanchez a reușit să construiască un cabinet uh, într-un mod inteligent în care competențele au fost uh, comasate, de exemplu, energia cu mediul înconjurător, cu problema durabilității și în cele din urmă, chiar în cele din urmă s-a transmis un uh, mesaj uh, important privind egalitatea de gen și numirea femeilor uh, în posturi chiar importante. Și aș dori, Pedro Sanchez, să îți mulțumesc pentru această viziune pe care ne-ai prezentat-o astăzi. Din partea grupului ECR are cuvântul domnul Henker. Domnule președinte, Ați uh, vorbit despre viitorul Europei și, pe bună dreptate, cred că v-ați început uh, discursul cu observații legate de Brexit. Mai înainte, vicepreședintele Comisiei Timmermans a mulțumit soldaților britanici care uh, au ajutat să uh, elibereze țara de naziști. Uh, Domnule vicepreședinte, uh, țara mea a fost bombardată în 1944 de britanii și trebuie să recunosc că mă bucură faptul că germanii au pierdut bătălia pentru Anglia. Mă bucur că am pierdut The Battle for Britain, bătălia pentru Anglia. Însă, cred că voi fi profund dezamăgit dacă vom pierde această bătălie de a păstra uh, Marea Britanie în Uniunea Europeană. Domnule prim-ministru a spus că Brexitul este o situație în urma căruia nu doar Marea Britanie, dar și Uniunea Europeană vor avea de, de pierdut din punct de vedere economic, politic și moral. Din punct de vedere economic, Brexitul uh, reprezintă alte, în același timp, uh, retragerea concomitentă a 19 alte state membre ale Uniunii Europene uh, în același timp. Din punct de vedere politic este de asemenea un dezastru pentru că Marea Britanie a fost vocea care a susținut rațiunea, subsidiaritatea, competențele, competența și descentralizarea. Și din punct de vedere moral, Um, toată lumea din Parlamentul European a spus că Brexitul de fapt ne sărăcește pe toți și din punct de vedere moral. În discuțiile anterioare, toată lumea și-a, și-a manifestat regretul față de Brexit, cu excepția celor din stânga mea. Însă nimeni nu a venit cu o propunere concretă uh, care să ne permită să punem capăt Brexitului și cred că a venit momentul să facem așa ceva. Știm că a fost redactată o scrisoare semnată de 109 euro, europarlamentari, adresată Marii uh, Britanii, cerând să se pună capăt Brexitului, însă această scrisoare poate ar fi trebuit să ne fie adresată nouă, pentru că, așa cum a spus uh, domnul Verhofstadt, nu este vorba doar de o luptă internă în, în uh, Partidul Conservator. Au existat motive reale pentru care oamenii au votat să părăsească Uniunea Europeană. Uh, am, uh, odată cu tratatul de la Lisabona am discutat uh, despre subsidiaritate și, de fapt, nu am ajuns la mai multă subsidiaritate prin tratatul de la Lisabona am spus că fiecare țară trebuie să-și asume propriile responsabilități privind propria datorie și de fapt ce facem, socializăm tot mai mult această datorie publică. Deci există motive bune pentru ca Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul să schimbe cursul, să încerce să facă uh, altceva care să funcționeze. Haideți să ne schimbăm strategia, haideți să oferim Marii Brit- Britanii un acord care să îi permite să rămână în Uniunea Europeană. Doamne și domnilor, cred că aceasta este urgența uh, zilei de astăzi, nu să uh, Uh, deplângem și să dăm vina pe Marea Britanie. Depinde de noi să uh, înțelegem că avem o proprie responsabilitate față de Brexit. Deci uh, aș lansa acest apel să oferim un acord Regatului Unit care să-i permită să rămână Uniunea Europeană. Să existe un acord temporar, special, dedicat problemei migrației în loc să dăm întotdeauna vina pe Marea Britanie, ar trebui să recunoaștem că și Europa și Bruxelles reprezintă o parte a problemei și că ar trebui să devină o parte a soluției. Deci haideți să purtăm o nouă bătălie pentru a păstra Marea Britanie. Mulțumesc. În numele grupului politic liberal, domnul Verhofstadt. 4 minute. Am să încerc să vorbesc uh, patru minute pentru că avem un coleg catalan, un coleg uh, bas care doresc să intervină și nu vreau să um, fiu ucis după aceea. Of Spain. Uh, and you have also... Um, este o anumită caracteristică a Spaniei pe care dumneavoastră vă o reprezentați. Este țara cea mai pro-europeană din Europa, pentru că are curajul de a vorbi despre o Europa federală. Nu sunt foarte mulți dintre colegii dumneavoastră care se perindă pe aici, care au curajul să vorbească despre o Europa federală și nu cred că este accidental că este așa. Cred că atât istoria europeană uh, cât și democrația spaniolă sunt um, întrepătrunse în ultimele zeci de ani um, în uh, domeniul de uh, afacerilor externe, domnul De Vigo, uh, doamna Palacio, Jose, Jose Borel și Miguel Moratino, sunt fost funcționar public, sunt oamenii din Spania care um, sunt în primul rând. Între Partidul um, Popular, um, Ciudadanos și PSOE. PSOE este um, partidul cel mai pro-european și cred că este bine. E bine să existe o competiție între partidele naționale politice pentru a vedea cine ocupă locul 1 pentru um, pro-european. Eu sunt puțin frustrat că avem atât de multe dezbateri despre viitorul Europei. De fiecare dată venim, vedem aici un prim-ministru, un președinte de um, guvern sau de stat care vine aici și ne vorbește despre uh, toate politicile europene de care avem nevoie. Politici sociale, fiscale, de migrație, uh, avem nevoie de o armată europeană, ni se spune, și niciodată nu abordăm uh, întrebarea de ce nu s-au întâmplat aceste lucruri până în ziua de azi. Care este obstacolul? De ce întotdeauna suntem prea târziu? Colegii noștri americani în 9 luni pot uh, pune capăt unei frize financiare, o pot aborda cel puțin și noi suntem mult mai lenți. S-au petrecut tragedii teribile în Mediterană și vreau să vă felicit pentru modul în care ați gestionat situația cu refugiații de pe Aquarius, dar haideți să fim uh, uh, sinceri, e vorba de, conse- de consecințele politicilor naționaliste inumane ale domnului Salvini, care stau la originea acestui lucru și lipsa de politici europene sunt la baza acestei crize. De ce nu avem o bază de coastă europeană? De ce încă nu avem uh, un acord în privința reformării um, regulamentului de la Dublin după atâția ani de tragedii în Mediterană. De ce nu avem astăzi o armată europeană? De ce încă ne chinuim să facem reforma zonei euro la 9 ani după la începutul uh, crizei financiare? Cred că aceasta este întrebarea principală și sper că dumneavoastră, când veți răspunde peste câteva minute la aceste uh, întrebări, uh, veți aborda acest lucru. Cred că în Uniunea Europeană acum instituțiile nu sunt bune și de aceea rezultatele nu sunt bune. Instituțiile performante duc la rezultate bune. Problema este, și repet, iar și iar și iar la nesfârșit, împreună cu alții dintre dumneavoastră la Uniunea, Europeană există regula unanimității și aceasta este principala problemă care trebuie rezolvată, pentru că unanimitatea este și la Consiliu, pentru că există o mare, un mare dezechilibru între Parlamentul European care decide prin majoritate și Consiliul European care continuă să ia decizii prin